So, dear colleagues, let us begin. As usually... Dragi uh, colegi, începem uh, ca de obicei cu numărul 1 de pe de zi, adoptarea ordinii de zi și vă propun ca punctele 3 și 16 să fie amânate. Punctul 10, votul din 30 mai se amână, dar schimbul de opinii din 29 mai se menține pe ordinea de zi. Așa, iar apoi o prezentare a orientărilor pentru aplicarea um, regulii 141 de procedură se amână și la cererea domnului Cavada, de asemenea, punctul 29, votul respectiv, se va amâna. Asta dacă nu obiectează nimeni. Văd că nu e cazul. Așadar, punctul numărul 2, uh, comunicarea președintelui, nu am nicio comunicare de făcut, așadar continuăm cu punctul numărul 4, și anume proiectul de aviz privitor la regulile exercitării dreptului de autor și drepturile uh, uh, conexe. Are cuvântul raportorul, domnul Völken. Vă rog. Vă ascultăm. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în limba germană. Dieser Bericht soll den Dragi colegi, acest raport este menit să faciliteze accesul la programele de radio-televiziune prin internet. E unul din punctele centrale ale realizării mm, piețe digitale, dar aici vedem că sunt foarte multe bariere pe care trebuie să le eliminăm. E absurd să avem conținuturi digitale care uh, pot fi citite de toată lumea și iată să, să ele să se oprească la granițele naționale. Principiul teritorialității nu este pus sub semnul întrebării de acest regulament. Însă există o ficțiune juridică introdusă cu principiul țării de origine. Și am văzut asta și în cadrul regulamentului portabilității. Uh, de ce ne ocupăm de problema asta de natură juridică? Pentru că e vorba de costuri suplimentare create prin această problemă și e vorba și de faptul că 80% din uh, uh, radio din emițătoare radio utilizează o formă de, sau alta de uh, blocaj, uh, geoblocaj. Cetățenii își doresc să aibă acces la programe în mod transfrontalier, dar pentru moment nu este posibil pentru că sunt uh, multe filme și programe care nu pot fi văzute într-o altă țară din Uniunea Europeană. Sunt multe programe care sunt retransmise prin internet și nu pe căile tradiționale și Astăzi, uh, care de acces, căile de acces la program sunt diferite. Nu mai există un consum uh, linear, ci non-linear, uh, decalat în timp, cu calculatoare, telefoane portabile, cu PC-uri, cu tablete și așa mai departe. Din păcate, ideea de a acorda niște licențe naționale se pare că nu dispare. Nu se dorește poate adoptarea acestor licențe internaționale atât de necesare și aș vrea să vorbim despre uh, această problemă. În uh, articolul 1.2b al uh, directivei privitoare la sateliți vorbește despre principiul țării de origine. Acum, sigur că eu sunt Conștient de importanța industriei cinematografice, care face parte din cultura europeană, desigur însă, în uh, societatea informației, într-o democrație, trebuie să existe posibilitatea de a proteja diversitatea culturală și pentru asta trebuie să facem în așa fel încât conținuturile să poată fi disponibile și accesibile tuturor. Doar astfel vom putea avea o dezbatere europeană, uh, inclusiv în opinia publică. Această diversitate culturală, dragi colegi, o putem susține cu ajutorul raportului meu și nu uh, ne dorim o scădere a standardelor de calitate, nici a fluxului, a cantității, dar piața unică reprezintă o șansă enormă, mai ales pentru industria creativă din Europa și Cred că ar trebui să știm ce fel de politică ne dorim. Ne dorim uh, să lucrăm în favoarea, doar în favoarea marilor actori sau în favoarea cetățenilor. Ne dorim, ne dorim un beneficiu foarte clar pentru cetățeni de exemplu, cei care fac parte într o minoritate lingvistică, cei care trăiesc într-o regiune de frontieră, <clears throat> Vrem ca toată lumea să poată profita de pe urma portabilității. Noi ne dorim să favorizăm învățarea limbilor străine și programele uh, radio și de televiziune pot să-și aducă contribuția la învățarea unei limbi străine. Mai mult de 80% din utilizatorii europeni doresc să aibă acces la mediatecile din mai multe state europene și, de asemenea, la mediatecile unor, din, sigur, online din țări terțe. Dorim așadar să acționăm în favoarea cetățenilor europeni și trebuie noi, Parlamentul European, să reprezentăm punctul de vedere al cetățenilor, al consumatorilor. Organizațiile de consumatori au tot spus că erau în favoarea propunerii Comisiei. Se face referire la necesitatea de a reflecta portabilitatea în ce privește achiziționarea de conținut online. Eu vreau să revin asupra chestiunii dreptului concurenței, pentru că această chestiune a apărut de mai multe ori în cadrul dezbaterii. Acest drept limitează libertatea contractuală doar în cazul în care e vorba de o încălcare a regulilor concurenței, însă drepturile de autor în niciun caz nu trebuie să protejeze dreptul primar. S-a afirmat că dreptul concurenței trebuie să permită exploatarea transfrontalieră. Există și jurisprudență în acest sens a Curții Europene de Justiție, care spune că acorduri exclusive care se referă la o anumită țară nu înseamnă o încălcare a dreptului uh, concurenței. Trebuie să existe factori suplimentari pentru a apărea o astfel de încălcare. Sigur, e adevărat că dacă uh, introducem dreptul uh, țării de origine, atunci nu mai poate să fie vorba de exclusivitatea dreptului de difuzare. Însă, vor exista autorizații de la caz la caz atunci când va fi vorba de protecția anumitor produse culturale. Sigur că noi nu ne dorim să apărăm încălcările dreptului uh, uh, concurenței. Vrem să apărăm pe deținătorii drepturilor de autor. Și ne dorim să existe acces legitim și legal la diferite conținuturi online. Am făcut propuneri în acest sens în uh, amendamentele pe care le-am depus și mi-am pus întrebarea dacă ne dorim într-adevăr să facem politică pentru marile firme sau pentru cetățenii europeni. Asta tot întreb. Și eu vreau să apăr producțiile europene și asta reiese, veți vedea foarte clar din uh, propunerile mele. Uh, în ce privește remunerarea, avem amendamentul 15 la articolul 22 Apoi articolul 19, care solicită un nou regim de remunerare, ca mai ales în domeniile de nișă sau în domeniul cinematografiei să existe uh, remunerarea uh, corespunzătoare a artiștilor, a creatorilor. Sigur că Astăzi uh, muncim uh, la o legislație pentru viitor. Trebuie să ne gândim la evoluția tehnologiilor, trebuie să ne gândim cum să asigurăm și pe viitor uh, o anumită certitudine și stabilitate juridică. în ce privește aceste evoluții tehnologice atât de rapide, eu consider că domeniul de aplicare, sfera de aplicare trebuie extinsă, mai ales către produsele care vor fi disponibile exclusiv pe internet. Iar în ce privește limitările în timp, deja există restricții impuse la nivel național. Acum, în ce privește libertatea contractuală, cred că vom putea găsi o soluție în ce privește remunerarea. Acum, dacă este să vorbim de noile modele economice, uh, Trebuie să prevedem o perioadă de tranziție și asta mai ales în ce privește principiul țării de origine. Am prevăzut asta în amendamentul numărul 17. Și am vrut să evităm cu orice preț o favorizare indirectă a anumitor state și anumitor juridicții și prin amendamentul 17 am încercat să lupt împotriva eventualelor abuzuri se pune și problema responsabilității în ce privește punerea la dispoziție online a, a anumitor conținuturi. Aici am făcut o legătură cu transmisia prin satelit, prin cablu, cu amendamentul 21, asigurându-ne că există o neutralitate tehnologică și nu știu de ce a trebuit să facem noi mai puțin decât uh, regulamentul portabilității. Portabilității se referă la anumite tipuri de conținut și vreau să spun că prin intermediul acestui regulament și în legătură cu directiva privitoare la serviciile media audiovizuale am uh, prevăzut un, uh, o cotă de 30% pentru producțiile europene și vrem să încercăm să protejăm, deci, producțiile europene printr-un sistem de remunerare uh, corespunzător. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Președintele, mulțumesc. Acum doamna Reda. Thank you, Chair, and uh, thank you also to the rapporteur for uh, highlighting the importance. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru raportor care s-a referit la importanța acestei propuneri pentru consumatori, mulțumesc pentru proiectul de aviz. E clar că trebuie să facem ceva la nivel legislativ ca să ne ocupăm de problema geoblocării multor forme de conținut care astăzi nu sunt puse la dispoziția consumatorilor în niciun fel, în mod legal. Deci consumatorii adesea sunt într-o situație în care chiar dacă vor să plătească pentru a avea acces la anumite conținuturi, pur și simplu nu au posibilitatea să o facă în mod legal. Și consider că reacția unor uh, actori implicați uh, la des acestei propuneri ne arată că e nevoie să avem o inițiativă legislativă, pentru că e clar că uh, Industria nu își dorește să rezolve această problemă. Am tot așteptat, ani de zile, am avut tot felul de dialoguri, uh, licență pentru Europa, așa mai departe, dar uh, n-am ajuns până la urmă la nicio îmbunătățire a situației. Așadar, cred că uh, e momentul să acționăm din punct de vedere legislativ. E partea pachetului copyright prezentat de comisarul Oettinger anul trecut și cred că putem să Ă, ne punem de acord, putem să acuzăm de multe pe comisarul Oettinger că distruge teritorialitatea copyright-ului ă, și industria filmului european. Nu cred că e unul din lucrurile de care poate fi acuzat. În ce privește documentul, e o bază bună pentru a putea începe discuțiile. Avem câteva observații, însă în ce privește chestiunea definirii serviciilor online, cred că e bine să includem conținut care e pus la dispoziție și înainte sau după o transmisie radio sau uh, televizivă și să includem și conținut care este produs pentru mediul online, însă nu cred că lucrurile sunt spuse foarte clar încă în uh, definiția autorizată de raportor. Acolo se vorbește despre conținut care îmbogățește sau extinde transmisia și nu sunt convinsă că definiția este destul de largă, pentru că uh, Poate sunt produse exclusiv pentru online, produse program pentru tineret, care nu au o relație directă cu transmisia offline, deci nu pe internet. Și trebuie să ne gândim la toate serviciile online în această definiție. Nu contează relația lor cu uh, transmisia care nu este făcută pe internet. Suntem de acord cu abordarea privitoare la retransmisiuni, uh, Uh, cu abordare neutră din punct de vedere mm, tehnologic, managementul colectiv să se refere și la retransmisia prin IP, fie că e rețea închisă sau pe internet. Apoi mai sunt uh, prevederi uh, care ne creează probleme în alte propuneri ale raportorului în ce privește drepturile de remunerare la care, de remunerare la care nu se poate uh, ceda. Bun, eu înțeleg care e intenția de a spune că vrem să ne asigurăm că autorii sunt plătiți în orice caz, uh, dacă uh, există o asemenea prevedere care să se pună în aplicare în mod obligatoriu, atunci uh, nu se pot pune programe sub licență online pentru că prin definiție dreptul de remunerație a, a fost cedat. Deci trebuie să clarificăm această problemă și nu știu uh, dacă acesta este instrumentul potrivit pentru că uh, E vorba de o furnizare a conținutului transfrontalier, nu neapărat despre remunerare. Bine, uh, aș dori să critic faptul că sunt incluse prea multe excepții la principiul țării de origine. Există excepția pentru transmitătorii care uh, transmit mai ales pentru un public sau țări uh, care nu sunt în statele membre, și eu înțeleg intenția uh, raportorului, dar mă întreb dacă e necesară această măsură de salvgardare, dacă un transmisător și-ar uh, muta întreaga structură într-o țară terță doar pentru a avea drepturi mai bune online. E clar că odată ce uh, majoritatea operațiunilor și uh, veniturilor provin din lumea offline, deci poate că această măsură de salvgardare nu e neapărat necesară și problema mai mare cred eu că e mm, o perioadă mai lungă de intrare în vigoare pentru filmele cumpărate, pentru că raportul propune o perioadă de 3 ani uh, până când intră în vigoare principiul țării de origine pentru aceste firme și aici riscăm uh, ca conținutul online să devină irelevant, uh, mă scuzați, offline să devină irelevant, mai ales pentru utilizatorii mai tineri care oricum văd toate filmele online aproape. Că dacă serviciile nu mai corespund uh, nevoilor lor. Dacă ne gândim la cum s-au schimbat tendințele de utilizare în ultimii trei ani, Iată, acum trei ani Netflix-ul nu era un mare actor, uh, deci iată câte se întâmplă în trei ani pe internet, așadar aș dori ca termenul să fie scurtat, pentru că altfel uh, poate acest, acest regulament până intră el în vigoare deja este depășit. Deci cred că Raportorul uh, ne-a oferit o bună bază de discuții, cu multe discuții bune, dar vom depune amendamente pentru a rezolva unele din problemele la care m-am referit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rozier, acum. Merci, monsieur le président. Et, euh, Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori mai întâi să mulțumesc raportorului pentru munca pe marginea acestui text tehnic și complex care generează dezbateri destul de dificile, așa cum se întâmplă și în Comisia pentru Afaceri Interne. Pentru piața internă, îmi cer scuze. Aș dori să mă refer mai întâi la gestiunea colectivă obligatorie pentru toate serviciile pentru care se extinde regimul operatorilor de cablu astfel încât să nu existe discriminări în funcție de tipul de tehnologie folosită. Această ajustare, această adaptare este binevenită. Apoi, încă o chestiune tehnică. Tot ce ține în prezent de modul în care își asumă părțile responsabilitățile față de radiodifuzorii primari, apoi în ce privește pe radiooperatori în situația în care evoluția tehnică a fost însemnată față de situația anterioară. Nici Curtea Europeană de Justiție n-a putut să clarifice lucrurile în astfel de situații, de aceea ne bucurăm foarte mult că încercați să o faceți în acest proiect de raport. Pe urmă, se mai pune problema fundamentală a țării de origine. care ridică uh, dificultăți mult mai grave și serioase în legătură cu aceste ajustări tehnice. Mai devreme sau mai târziu va trebui să ne punem problema funcționării întregului lanț audiovizual cu realizatorii și producătorii de filme, cu difuzorii pentru toate tipurile de difuzare, pentru că vorbim pe de o parte de difuzare prin radiodifuzori pe internet, folosind serviciile pe internet, de exemplu, și apoi problema fundamentală a exclusivității teritoriale. Putem considera că acesta este un model economic care ar putea evolua pe viitor, însă în momentul de față, pentru a putea uh, fructifica producția audiovizuală, trebuie stimulați cei care o produc, care produc produ- această producție audiovizuală. De aceea e nevoie de abordarea cu seriozitate a problemei exclusivității teritoriale. Achitarea drepturilor doar în baza principiului țării de origine pentru toate difuzările pe internet este opțiune. S-a vorbit de asemenea de aspectele temporale în acest context. Dar trebuie să ne gândim la vulnerabilitatea tuturor creatorilor de opere Uh, audiovizuale în uh, față de colegii lor, ca să zic așa, de lanț, producătorii și distribuitorii. Desigur că doresc să susțin diversitatea, vrem să-i susținem pe cei mici față de cei mari, dar trebuie să nu uităm de vulnerabilizarea poziției contractuale a producătorilor față de difuzori. Marile studiouri nu, se vor, nu vor fi afectate, pentru că vor avea o putere de negociere la fel de mare și pe mai departe. Însă, cei care produc opere cu un public de nișă, de exemplu, opere despre care nu neapărat se va vorbi pe scară largă, dar care sunt opere artistice mai puțin uh, economice din punct de vedere economic, dar uh, Uh, extrem de importantă din punctul de vedere al conținutului cultural, de exemplu, reflectând diversitatea culturală. E bine, aceștia care sunt cei mai mici și care sunt garanții diversității culturale europene vor fi cei mai afectați și vulnerabilizați în urma aplicării principiului țării de origine. Pentru că li se va fi slăbit poziția față de ceilalți parteneri de lanț comercial. Aici cred că ar trebui să găsim o soluție și soluția nu va fi simplă. În cadrul IMCO am găsit o soluție de compromis destul de cuprinzătoare, destul de generoasă, care însă poate mai merită un proces de reflexie. Aș dori să salut pe domnul Cavada pentru regulamentul privind portabilitatea. E bine, dacă am venit cu condiții pentru a permite accesul transfrontalier la opere fără a pune sub semnul întrebării în același timp problema teritorialității, pentru că nu, vom nu cred că este cazul să repunem sub semnul întrebării un text votat abia acum câteva săptămâni în plen. Mă refer la cel privitor la portabilitate. Mulțumesc, domnul Vos. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc mai întâi în numele domnului raportor din umbră și apoi vă voi spune care este punctul meu de vedere. Aș dori să fac trimitere la declarațiile mele anterioare față de acest regulament și de riscurile pe care le-ar putea presupune pentru industria creatoare europeană, punând sub semnul întrebării problemele legate de licențe și teritorialitate. Cerințele noastre de redactare la articolul 2 nu au fost îndeplinite de către raportor, din păcate, și se face vorbire acolo despre remunerare în condițiile legăturii cu țara de origine. Doamna Grip pregătește amendamente pe tema aceasta și rămâne deschisă oricărei discuții pe această temă, însă dorește să atragă atenția asupra modificării aprofundate a articolului 2 și, că, și în condițiile acestea PPE-ul nu va putea să susțină acest raport în cele din urmă. Există alte propuneri pe care încă le avem în analiză, însă se pare că celelalte amendamente merg în direcția cea bună. Și acum iată care este punctul meu de vedere. Raportorul ne-a întrebat pentru cine sau cui se adresează textul acesta. Nu se adresează doar industriei creatoare sau doar uh, consumatorilor, nu se adresează deci unui singur grup de persoane, ci avem în vedere o strategie pe marginea pieței unice digitale. Ne adresăm deci întregului sector, cu un accent pe industria creatoare. Dar mai sunt și alte probleme aici, probleme legate de viața privată și așa mai departe. Deci, <clears throat> și acestea trebuie avute în vedere. mintări. industria creativă se va confrunta cu multe riscuri și, deci, după părerea mea, E foarte important să avem un echilibru corect între toate părțile interesate implicate aici. Eu cred că în același timp va trebui să ținem seama și de granițele culturale. Nu putem să ignorăm diferențele dintre nord și sud, dintre uh, Uh, răsăritul și Occidentul Europei. Și aceste chestiuni reprezintă probleme de care trebuie ținut seama, ținută seama. Apoi problema contractelor. Nu putem să ne limităm la o singură temă care trebuie identificată în contract. Libertatea contractuală se aplică și procesului de eliberare a licențelor, și procesului de comercializare a acestor servicii. Iată încă o seamă de chestiuni pe care trebuie să ne concentrăm. Când vorbim de sectorul audiovizual, mergem foarte departe. Impresia mea este chiar că acest proiect de raport depășește granița a ceea ce ne propuseserăm noi să facem inițial. Se vorbește și de sport și de alte produ producții care trebuie avută în vedere și care trebuie și ele incluse. Apoi să ne gândim la cei care au investit în infrastructură, în conținut. și aceștia ar trebui să beneficieze de pe urmă unei legislații simplificate. Libertatea contractuală ar putea să aibă un impact asupra negocierilor cu privire la tarife. Trebuie să avem în vedere posibilul rezultat final. Deci trebuie să cântărim dacă nu cumva ar fi mai bine să nu existe niciun fel de reglementare sau să reducem reglementarea doar la uh, rețelele de telefonie mobilă, de exemplu. Eu nu cred că am ajuns în situația în care să oferim suficient echilibru pentru toate părțile și pentru toate interesele implicate. Cred așadar că raportul acesta excede cadrul a ceea ce ne propunem să facem. Pe urmă, trebuie să ne gândim și la problema refinanțării. Altminteri nu o să facă nimeni în afara noastră mai târziu. Și dacă tot discutăm despre o reechilibrare, trebuie să avem în vedere și chestiunile culturale, aspectele culturale. Poate că un proiect nu va beneficia de sprijin pentru că se va considera că nu are suficientă valoare din punct de vedere sau țin, în, în perspectiva subiectivă culturală. Deci, Sigur că e nevoie de liberarea acestor canale, trebuie ca ele să poată fi folosite, dar să nu uităm de problema libertății contractuale. Pe urmă, când discutăm despre contractele de exclusivitate, nu putem spune că toate acestea sunt neapătrat potrivnice concurenței. Eu cred încă o dată că e nevoie de mai mult echilibru. Sunt multe lucruri formulate în textul acesta în așa fel încât ar putea să pună sub semnul întrebării o mulțime de aspecte. Domnul Karim, dar vă rog foarte mult să fiți mai succint. Domnule președinte, am să mă străduiesc, să fiu cât se poate de concis. Dragi colegi, sunt foarte sceptic cu privire la nevoia și la cererea de o astfel de propunere. Momentul în care se face ea este problematic, pentru că cauza KPTV nu a fost uh, luată în calcul în ce privește modelele de cofinanțare. Apoi, tocmai s-a adoptat regulamentul privind portabilitatea și atunci nu prea văd care ar mai fi plus valoarea acestui text propus de comisie. Referitor la raportul uh, colegilor raportori. Sunt sceptic cu privire la uh, acesta pentru că la acest raport pentru că el se îndepărtează foarte mult de textul inițial al Comisiei. Practic, titularii de drepturi vor avea dreptul de a uh, negocia licențe separat, inclusiv pe marginea problemei uh, remunerației, ceea ce ar putea să pună sub semnul întrebării aspectele legate de licențiere. Aici s-ar putea cuprinde mai multe elemente, dar nu neapărat remunerarea suplimentară. Au semn, am semnă de întrebare și cu privire la justificarea extinderii principiului țării de origine și la serviciile online. Eu cred că ar trebui ca această propunere să fie mult mai uh, vizionară ca domeniul de aplicare și cred că ar trebui să se găsească un echilibru corect, așa cum și alți colegi au arătat-o, între drepturile titularilor și ale consumatorilor, pe de altă parte. Am toată convingerea că nu suntem deloc aproape de un astfel de punct de echilibru, cel puțin nu deocamdată. Voi înainta așadar, dragi colegi, amendamente în vederea limitării domeniului de aplicare, așa cum am spus-o și acum în comentariile pe care tocmai le-am făcut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cavada. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de raport, care cuprinde, după părerea mea, multe lucruri bune, dar și unele chestiuni care ridică semne de întrebare, cel puțin în ce privește poziția domnului raportor pe următoarele puncte. Abordarea mai întâi de toate a problemei injectării directe a conținuturilor dacă un producător introduce conținutul său într-un circuit închis, pe care apoi distribuitorul îl face 100% accesibil publicului, mă refer aici la amendamentul 8, asta mi se pare foarte, un lucru foarte bun și rezonabil. Dar este fundamental ca cele două părți să fie răspunzătoare pentru conținut și să obțină fiecare dintre ele de la autoritățile pertinente autorizarea necesară. Așa cum a arătat-o mai devreme și doamna Rozier. Problema aici este simplă. Dacă vrem să oferim industriei digitale o piață digitală unică, cu adevărat solidă, și dacă vrem să ne ocupăm de economia acestei piețe, trebuie să arătăm foarte clar că deschiderea pieței europene față de piața americană, în curând indiană, braziliană și chineză, eventual, este un, o posibilitate în viitor. Oamenii au nevoie să fie, deci, protejați în acest context. Textul inițial al Comisiei mi se pare că vizează în mare măsură, servicii care să permită radiodifuzorilor uh, tradițional să ofere acces privitorilor lor la emisiuni online sau pe alte uh, suporturi, lărgind astfel domeniul de aplicare al uh, textului pentru a include o gamă mai amplă de produse online. Mă refer aici la amendamentul 12. Și aici pot fi de acord, dar aceste servicii trebuie să fie comparabile cu serviciile în circuit închis, așa numitele servicii OTT, adică distribuirea de servicii de televiziune pe internet. Cu privire la țările cum ar fi China, poziția mea cred că nu o să surprindă pe nimeni, mă opun radical propunerii făcute, care este și o propunere destul de stranie, pentru că se bazează pe un privilegiu german, uh, elaborat, de fapt, susținut de doi raportori germani, în ciuda prieteniei profunde pe care o port unei țări unde am și trăit, uh, trebuie să spun că mă surprinde foarte mult lucrul acesta. Pentru că nu se bazează, din punctul meu de vedere, pe nimic altceva decât pe un fel de construcție în profitul unui radiodifuzor german, pe care îl cunoaștem cu toții și m-am săturat să văd astfel de afaceri suspecte. Cât privește ideea susținerii forum shoppingului, asta înseamnă o reducere la nivelul minim acceptabil al drepturilor de autor. Cred că ar trebui așadar să adăugăm aici o serie de garanții foarte serioase deci înțeleg propunerea dumneavoastră, domnule uh, raportor, dar trebuie să-i adăugăm niște garanții. Referitor la transmisii, subiectul s-ar cuveni abordat cu multă grijă și multă prudență, pentru că este vorba de articolul 16 din textul 138, care se referă la intervențiile legiuitorului european. E vorba de o hotărâre a Curții Europene de Justiție uh, aceasta 138. Este destul de recentă hotărârea, n-am avut ocazia să o analizez în profunzime. Înțeleg că domnul raportor n-a analizat-o nici domnia sa în profunzime. Voi face așadar o serie de amendamente pentru a permite industriei uh, creative europene să se bucure de o bază mai solidă în urma acestei uh, hotărâri a Curții Europene de Justiție. Apoi, referitor la remunerare, sigur că e un lucru bun propunerea făcută, dar să fim atenți să nu există suprapuneri cu alte texte legislative, ceea ce ar fi contraproductiv. Mă refer la plățile în situația în care contractele ar risca să fie remunerate excesiv, adică să existe o plată nejustificată, oneroasă. Și apoi, în ce privește remunerația suplimentară pentru operele de nișă, această dispoziție trebuie revizuită și trebuie făcută mai precisă. să nu uităm că aceasta este, poate să fie o, o compensare mult prea limitată față de pierderele uriașe ale radiodifuzorilor uh, tradiționali în legătură cu acordarea licențelor. Soluția găsită aici nu mi se pare foarte bună și consider că ar duce la o vulnerabilizare a creatorilor în detrimentul diversității culturale pe care eu o apăr dintotdeauna și aș mai spune că dacă vrem să apărăm diversitatea culturală a statelor membre ale Uniunii, nu trebuie să limităm această remunerație la 30%, această compensație la 30%. Asta e jalnic, e prea puțin. Să nu uităm că în Statele Unite se difuzează doar 30% opere europene în uh, marile uh, lanțuri de distribuție și chiar și pe internet. Deci cred că ar trebui să ne apărăm ceva mai solid uh, interesele, fără, desigur, a închide ușa producțiilor străine. Thank you. Uh, now... Mulțumesc. Și acum dau cuvântul Comisiei. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt câteva observații în ceea ce privește proiectul de raport pe care tocmai îl discutam. În primul rând, Comisia se bucură să vadă că nivelul de ambiție în ceea ce privește principiul țării de origine a fost păstrat cu câteva modificări. Dar înțelegem că raportorul a păstrat uh, poziția Comisiei în ceea ce privește introducerea principiului țării de origine. În mod clar, este o discuție dificilă, suntem conștienți de asta, știm care sunt îngrijorările care au fost uh, exprimate în ceea ce privește acest aspect specific al propunerii. Și fără să fim nevoiți să ne întoarcem la discuțiile pe care deja le-am avut și pe care cu siguranță le vom avea și în continuare, aș vrea să insist încă o dată asupra faptului că propunerea Comisiei a venit cu un principiu al țării de origine foarte restrâns, care se aplică doar anumitor servicii online. Și, la fel de important, în considerentele propunerii se clarifică faptul că introducerea acestui principiu nu afectează libertatea contractuală și, drept consecință, nu există niciun fel de obligație în acest regulament pentru ca difuzorii să ofere servicii în toată Uniunea. Deci este un instrument care facilitează uh, munca unora și sperăm ca rezultatul să fie o disponibilitate mai mare a programelor difuzorilor uh, la nivel transfrontalier, dar nu există nicio obligație în acest sens în propunerea Comisiei. În ceea ce privește elementele noi care au fost depuse de raportor, Comisia este de acord cu unele dintre părerile exprimate. Și anume serviciile care vizează anumite teritorii și delimitarea acestora nu pare să fie ceva necesar. Am analizat ideea în momentul în care am făcut evaluarea de impact și am concluzionat că, într-adevăr, probabilitatea ca difuzorii de servicii să se mute în alte țări pentru a scăpa de regulile impuse de acest regulament este extrem de limitată, dacă nu chiar inexistentă. La fel de important, trebuie să ținem cont și de faptul că în acest regulament Nu intrăm în teritoriul regulilor administrative aplicate de statele membre pentru difuzori, ci suntem în domeniul drepturilor de autor și elemente care sunt supuse contractelor și deci riscul ca difuzorul să se mută în altă țară nu pare un risc foarte concret. În ceea ce privește noile propuneri de a introduce diverse aranjamente pentru remunerarea deținătorilor de drepturi de autor. Comisia este de acord cu obiectivul de a ne asigura că creatorii sunt remunerați în mod corect atunci când conținutul este folosit online dar credem că locul uh, uh, de a discuta acest subiect nu este acest regulament, ci mai degrabă directiva privind drepturile de autor pe piața digitală unică. Directivă care urmează și ea să fie discutată în această comisie și care include mai multe articole propuse de comisie care încearcă să consolideze poziția creatorilor cu obiectivul, bineînțeles, de a îmbunătăți remunerarea de care se bucură. Mai mult, un uh, scurt avertisment în ceea ce privește introducerea unui mecanism care să facă să facă obținerea de licențe de către difuzori mai dificilă. pentru că acest mecanism ar îngreuna într-adevăr viața creatorilor. În ceea ce privește schimbările propuse pentru transmisii în cadrul acestui regulament, cu siguranță trebuie să le analizăm cu mai multă atenție. Am văzut că extinderea regimului de transmisie pe cablu a fost uh, introdusă și am uh, luat notă de uh, prevederea propusă. Este o dezbatere importantă. Curtea de Justiție a emis o decizie care merge într-o anumită direcție, dar știm că situația actuală este considerată drept subiect de discuție în acest moment. Deci, cu siguranță, va trebui să analizăm lucrurile mai atent. Cam atât deocamdată, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult! Thank you as well. So, uh... Mulțumesc. Acesta a fost punctul numărul 4. Nu mai am alte solicitări de intervenție. Și aș vrea să vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joi 22 iunie, din acest an, evident, la ora 12. So, we continue by Continuăm așadar cu punctul numărul 5. Raport, proiectul de raport în ceea ce privește contracararea spălării de bani prin dreptul penal și dau cuvântul domnului Crisogonos, care este raportor. Thank you, Chairman. Recent terrorist Mulțumesc, domnule președinte. Uh, atacurile teroriste recente pe teritoriul UE uh, subliniază nevoia de a preveni și a combate terorismul cât mai curând cu putință, prin utilizarea cât mai adecvată a măsurilor potrivite. Tăierea finanțării este o contribuție esențială la lupta împotriva terorismului. În același timp, o legislație eficientă împotriva spălării de bani poate să contribuie și la limitarea evaziunii fiscale și a crimei organizate la nivel financiar. Uniunea Europeană are instrumentele necesare pentru a contracara acest fenomen, inclusiv legislație penală deja existentă, cooperare între autoritățile de aplicare a legii, pentru a face schimb de informații relevante, precum și legislație pentru prevenirea și combaterea spălării de bani. Propunerea pentru o directivă în ceea ce privește contracararea spălării de bani prin uh, dreptul uh, penal, așa cum sugerează clar titlul, uh, dorește să îmbunătățească și mai mult aceste instrumente. Propunerea atinge acest obiectiv prin implementarea unor obligații internaționale în acest domeniu, pe baza Convenției Consiliului Europei în ceea ce privește uh, spălarea de bani și confiscarea bunurilor și uh, profiturilor uh, obținute în urma infracțiunilor din 2005, precum și recomandările de la, provenite de la echipa operativă pentru acțiune financiară. Avem o propunere destul de echilibrată, dar mai avem domenii la care ar trebui să ne mai gândim. Ar trebui să punem accentul uh, special pe transparență și deschidere, care sunt uh, elementele cheie ale cadrului juridic european. Pentru a facilita aceste eforturi, statele membre ar trebui să păstreze niște registre care să poată să fie uh, căutate la nivel public pentru beneficiarii reali ai uh, fondurilor. Pentru că dacă știm cine este beneficiarul real, acest lucru este fundamental pentru a preveni uh, infracțiunile și pentru a le acționa în uh, instanță. Autoritățile competente pot să utilizeze această directivă și să coopereze și să facă schimb de informații confidențiale, indiferent de natura lor. În acest scop, aceste autorități competente ar trebui să aibă o bază juridică adecvată pentru a face schimb de informații confidențiale și ar trebui să coopereze în măsura cea mai mare posibilă, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile în acest domeniu. Informațiile fiscale și aceste registre cu beneficiarii reale ar trebui să fie baza unui schimb automat de informații între autoritățile fiscale și alte autorități uh, guvernamentale adecvate. Informația în ceea ce privește combaterea terorismului financiar și uh, combaterea spălării de bani este importantă și pentru supravegherea prudențială a acestor instituții. De aceea, schimbul de informații confidențiale și colaborarea între autoritățile competente relevante uh, și instituțiile financiare și supraveghetorii prudențiali nu ar trebui să fie uh, împiedicată în mod neintenționat prin incertitudine juridică care poate deriva din lipsa unor prevederi în acest domeniu. Clarificarea temeiului juridic și a cadrului juridic este și mai importantă, având în vedere că aceste uh, prevederi au fost, uh, aceste sarcini au fost încredințate și uh, unor instituții care nu aveau ce să caute acolo, cum ar fi Banca Centrală Europeană. De asemenea, datele care permit identificarea conturilor bancare și a, a um, lor bancare este fragmentată și de aceea nu este accesibilă din, de către aceste unități specializate uh, la momentul oportun și de aceea este esențial să se stabilească mecanisme centralizate și automate, cum ar fi un sistem de recuperare a datelor în toate statele membre, uh, ca mijloc eficient de a obține acces uh, la timp în ceea ce privește identitatea uh, deținătorilor de conturi și de beneficiarii reali. Totuși, principiul secretului uh, profesional și dreptul la viață privată nu ar trebui să fie sub... Domnul președinte întrerupe, rugând vorbitorul să vorbească un pic mai lent. Totuși, principiul secretului profesional și dreptul la viața privată și la un proces corect nu ar trebui să fie subminat sau încălcat de colectarea și transmiterea de date sau informații în ceea ce privește tranzacțiile obișnuite, bazate doar pe suspiciune. To counter effectively money laundering... Pentru a contracara în mod eficient spălarea de bani, este imperativ ca centrele financiare atât onshore cât și offshore, și paradisurile fiscale să nu aibă voie să se angajeze în arbitraj uh, de reglementare sau să faciliteze corupția sau activitățile ilicite, ajutând oamenii să uh, comită evaziune fiscală. Aceste bănci ar trebui să fie excluse din uh, comunitatea financiară europeană și globală. Oricum, contra, contramăsurile împotriva acestor, acestei spălări de bani ar trebui să fie uh, cât se poate clare și de corecte. Eforturile judiciare ar trebui să se concentreze pe atingerea unui nivel cât mai înalt de certitudine juridică, dar să respecte în același timp drepturile fundamentale. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 8 iunie 2017 la ora 12. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Hrizogonos. Domnul Fos. So I'm replacing the, our shadow... în loc raportorului din umbră și ca atare o să prezint și ideile domniei sale. În ultimii trei ani, Uniunea Europeană și-a consolidat măsurile de securitate în special cele legate de lupta împotriva terorismului și a crimei organizate, în numele unei uniuni mai sigure. Propunerea de directivă în ceea ce privește contracararea uh, spălării de bani prin drept penal este un pas în direcția cea bună, pentru că uh, va crește cooperarea între autoritățile statelor membre în lupta împotriva spălării de bani. De asemenea, nu ar trebui să fie luată în mod greșit drept a patra directivă privind spălarea de bani care este acum în revizuire. De aceea vă solicit să nu uitați această distinție atunci când uh, pregătiți amendamentele pentru acest proiect de raport. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Rozier. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțum... Uh, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz E vorba de un dosar important care trebuie să permită uh, completarea arsenalului impus de comisie pentru a lupta împotriva spălării de bani la nivel uh, internațional, pentru că aceasta contribuie la finanțarea terorismului. Așa cum spune ONU, vorbim de uh, aproximativ 3,5% din PIB-ul mondial atunci când vorbim despre veniturile din activități ilegale. Și deci uh, vedem uh, și uh, dimensiunea transfrontalieră a criminalității organizate, care poate constitui aproximativ 50% din actele de criminalitate constatate. Prin propunerea de criterii minime la nivelul definițiilor de, și definirii uh, infracțiunilor legate de spălarea de bani, uh, și prin reluarea propunerii Comisiei pune bazele unei lupte mai eficace împotriva spălării de bani și de aceea propunerea revizuirii directivei uh, este completată în mod eficient de această propunere. Alinierea normelor europene cu obligațiile internaționale, în special Convenția de la Varșovia, este un lucru care merge în direcția cea bună și vreau să subliniez și o adăugire interesantă. Obligațiile de transparență în ceea ce privește beneficiarul uh, real al uh, încasărilor. Această transparență este absolut necesară pentru spălarea banilor și știu că s-a discutat și în alte texte, și trebuie să găsim cea mai bună cale, dar cu toate acestea acest lucru rămâne o necesitate. De asemenea, schimbul de informații este esențial pentru bună funcționare a serviciilor de anchetă și aici vreau să susțin propunerea raportorului, precum și trimiterea la Cartea Drepturilor Fundamentale, care poate să, fie, să se dovedească o precizare utilă. Mulțumesc foarte mult. Comisia dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru această propunere și pentru că s-a mișcat foarte repede. După cum probabil ați auzit, și Consiliul este aproape de o abordare generală și am vrea ca această propunere să fie adoptată cât mai curând. E vorba despre armonizarea dreptului penal și propunerea vrea să vină în completarea directivei împotriva spălărilor de bani, care, spălării de bani, mă scuzați, care a fost menționată și domnul Vos. Și deci transparența și deschiderea, oricât de importante ar fi, sunt deja tratate în acel context și am vrea să rămână acolo, astfel încât să nu încurcăm lucrurile. Cam asta ar fi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru această intervenție foarte succintă. Nu văd să mai dorească cineva să intervină, deci vă rog să luați notă de faptul că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este stabilit pentru 8 iunie. We have concluded this point number... Am terminat deci acest punct 5 și continuăm cu punctul 6. În schimb de păreri în ceea ce privește respectarea drept, uh, vieții private și a protecției uh, datelor personale în comunicațiile electronice și dau cuvântul domnului Fos, raportorul. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea comisiei m-a lăsat un pic fără grai. Sunt chiar șocat, aș putea spune, de anumite părți ale acestei propuneri, pentru că se învârte undeva între protecția datelor și comunicațiile electronice. Scopurile stabilite pentru piața unică în ceea ce privește creșterea, sprijinirea economiei, economiei europene, schimbul liber de date, nici unul dintre aceste scopuri nu, sunt atins, nu este atins, ci chiar din potrivă, este exact opusul a ceea ce ne doream noi și anume un lucru care să fie clar uh, uh, adaptat la viitor. DG Connect, DG Justice par să fi venit cu o propunere incompletă și uh, Uh, complet nesănătoasă. Poate ar fi fost mai bine dacă Comisia s-ar fi limitat la a spune tratați în mod confidențial datele clienților dumneavoastră și asigurați-vă că nu se încalcă niciun drept fundamental. Cred că asta ar fi fost mult mai util decât uh, ce ne așteaptă acum, decât ce avem acum în față. Un alt punct, consecvența. Avem deja un regulament general pentru protecția datelor adoptat anul trecut, uh, care încă nu a fost transpus sau implementat și care va fi uh, transpus anul viitor. Deci propunerea aceasta ar fi uh, implementată în același timp, dar lex specialis se creează aici. Deci am petrecut 5 ani discutând o poziție în ceea ce privește regulamentul uh, general de protecție a datelor și acum spunem că o să facem ceva complet diferit ceva care să se adauge cumva la regulament. Cu siguranță ar trebui să spunem că uh, acest regulament va intra în vigoare și trebuie să vedem care sunt problemele lui, dar să n-ar trebui să creăm un sistem paralel cu cel pe care îl avem deja, un sistem care să fie separat de el. Vrem să ajutăm IMM-urile și nu vrem să permitem uh, continuarea monopolurilor. Dacă ne uităm la prevederi în detaliu, vedem că prevederile specifică exact contrariul. Jucătorii mari sunt cei care au de câștigat. Eu sunt uh, puțin frustrat de această propunere. Probabil nu vom putea să facem toate schimbările care mie mi s-ar părea corecte, dar scopurile merită. Chiar vrem să avem uh, comunicare confidențială și canale de comunicații confidențiale. Vrem să ne uităm care sunt problemele apărute în Regulamentul General de Protecție a Datelor, și vrem să vedem și ajustarea la progresul tehnologic, trebuie să vedem și uh, trimiterea la Carta Drepturilor Fundamentale. Toate aceste puncte sunt salutare. Mă bucur să notez de asemenea și faptul că s-a extins comunicarea și la transmisiunile pe internet. Și avem și raportul privind uh, robotica, unde deja a fost inclusă comunicarea. Deci, ar fi logic să încercăm să vedem ce vrem să spunem prin comunicare în uh, epoca actuală. Dar nu sunt deloc de acord cu concluziile care au fost trase. Avem o suprapunere între regulamentul general și aceste reguli de aici. Și atunci cum vom face față, din punct de vedere juridic, acestei suprapuneri? Dacă aceleași date ar putea să intre în sfera de aplicare a regulamentului și a directivei e-privacy. Ce se întâmplă? Avem două sisteme diferite de sancțiuni, dacă apare o încălcare a regulilor, cum, cum facem față la aprobări, la uh, marketingul direct, la procesul de autorizare? Toate acestea nu vor ajuta la un sistem juridic coerent și consecvent. Ar trebui să ne referim doar la metadate care ar putea să fie private și atunci care ar fi sistemul juridic aplicabil? Trebuie să ne uităm la definirea comunicațiilor și la codul uh, comunicațiilor electronice la nivel european, care încearcă să asigură o consecvență a sistemului. Dacă ar fi să spunem că nu se poate face nimic cu aceste date, nu sunt convins că acest lucru ține pasul cu viitorul digital, pentru că pare să fragmenteze lucrurile. Și vorbim de resurse care nu mai pot fi folosite. Am putea adopta o abordare mai nuanțată în ceea ce privește datele private, anonimizarea datelor. Am fi putut, spre exemplu, să ne uităm la criptare. Această abordare nuanțată lipsește cu desăvârșire de aici și încă un punct în ceea ce privește cuchiurile, cuchiurile părților terțe. Deci, care este riscul la adresa datelor? Ar trebui să identificăm care este riscul și dacă am eliminat această prevedere, am avea până la urmă doar uh, cookie-uri de la uh, first party cookies. Deci acelea care sunt deja ascunse în browsere și mm, micii jucători n-ar putea să-și permită să țină pasul cu toate dezvoltările tehnologice și ar fi dați la o parte. Cum rămâne cu excepția bugetară? care apare în alte părți ale textului. Din ce moment considerăm că este sistemul închis? Când vorbim despre un sistem deschis de comunicații? Cum rămâne cu măsurile de securitate, cu confidențialitatea? Individul ar trebui să aibă o responsabilitate aici? Un cetățean care folosește comunicările online trebuie să analizeze aceste probleme de securitate. Și cum spuneam, e, e o suprapunere foarte mare aici. Situația este astfel uh, intolerabilă, practic. Nu cred că vom obține o majoritate, dar vreau să vă spun clar că nu facem progrese aici în ceea ce privește viitorul digital. Articolul 4 din Codul Comunicațiilor Electronice ar putea să intre în vigoare înainte să adoptăm aceste uh, reguli. Și acest proiect nu face o distinție între conținut, informații, date și sfera de aplicare este cât se poate de largă și cred că trebuie să adoptăm o abordare mai lantă. Da, Iar, uh, în ultimul rând, uh, mai trebuie să ținem cont și de aspectele tehnice, de echipament, de, de echipamentul de comunicare digitală. Nu știu, atunci când un <laughs> robot care se va ocupa de mine la bătrânețe va comunica cu spitalul, Poate că vom putea ține cont și de asta cu titlul de comunicare electronică. Însă, cum rămâne cu comunicarea între echipamentele electronice? Pentru că se pune problema autorizării. Asta nu a fost uh, luată în considerare în uh, document. Deci văd această propunere cu un ochi foarte critic. Văd că e o mare problemă de coerență care nu a fost rezolvată, pentru că avem un regulament general privitor la protecția datelor și am fi putut considera că ar fi uh, trebuit să constituie baza muncii noastre pe viitor, însă dacă e să lucrăm de maniera asta, cred că nu facem nimic pertinent și Sigur, noi de la Parlamentul European vom lua o decizie, însă nu știm exact ce se va întâmpla în altă parte. Eu cred că propunerea nu este un ansamblu de reguli care va trece proba timpului. Mulțumesc. Sorry, I was... Domnule Grescu. To the translation. <clears throat> yeah, so uh, just... Uh... Scuze, tocmai uh, am terminat de ascultat uh, inter- interpretarea. Da, sunt de acord cu domnul Fos uh, în unele elemente. Sigur că e important să protejăm viața privată și datele personale ale oamenilor, dar consider că această propunere făcută de comisie nu face ceva pentru cetățeni, ci dorește să lupte împotriva ceva. Și făcând asta, sigur că creează anumite probleme. Eu consider că începe de la ideea că uh, gestionarul de date deja e vinovat. Deci uh, nu funcționează prezumția de nevinovăție a managerilor de date. Asta trebuie și asta e inclus în uh, regulamentul propus pentru că după cum s-a spus anterior, avem uh, Regulamentul General pentru Protecția Datelor, care definește destul de bine cum trebuie utilizate datele, datele dar știm ce dificil a fost de ajuns la un compromis privitor la acest GDPR. Nu știu, e cazul să deschidem din nou cutia Pandorei. În legătură cu acest GDPR, încă mai sunt diferențe de interpretare. Știm că e dificil de, inter- de, de implementat, de pus în aplicare acest regulament la nivel național. Deci, uh, <clears throat> Oricum trebuie să ne ocupăm și de propunerea asta și cred că dacă vorbim de viață privată și date private, trebuie să vorbim de uh, ele și în ce privește intervenția din partea serviciilor statului, trebuie să vorbim despre hacking, că asta nu este subliniat unde ajuns în document, că se vorbește doar de responsabilitatea gestionarilor de date, însă nu vorbim și despre acest element. Uh, de asemenea, trebuie menționat mai mult și uh, elementul proprietății datelor. Încercăm, am încercat să-l uh, definim în repetate rânduri, însă încă nu am ajuns la un compromis în ce privește ideea proprietății datelor și cred că e un element pe care tindem să-l ignorăm și anume, de fiecare dată ne dorim o mai bună educație digitală, că vorbim de viață și date private, protecția datelor personale, dar și informație joacă un rol important. Trebuie să cerem celor care ne utilizează datele să informeze mai bine utilizatorii, dar uh, cu adevărat, nu așa cum uh, Uh, se întâmplă acum, că e vorba de condiții, de contractuale online, faci un, dai un click, dar nimeni nu citește cu adevărat care sunt acele condiții contractuale. Deci trebuie să avem o înțelegere comună în această privință și apoi mai e și ideea criptării. Ideea aceasta trebuie dezbătută pentru că eu cred că din document lipsesc multe date tehnice sau nu are o abordare cu adevărat tehnică. Eu vin din sectorul digital și când văd că toate regulamentele vin de la comisie și inclusiv acest text, văd că nu se, are, nu se ia în considerare aspectul punerii în practică a regulamentelor respective. Sunt aici în articole multe elemente care tehnic nu pot fi puse în aplicare. Se ignoră faptul că există, pe de altă parte, soluții care funcționează. Deci trebuie să ținem cont de acești factori și rog Comisiei să ne dea mai multe informații și în legătură cu aspectele tehnice ale propunerii făcute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Delu. Merci, merci, monsieur le président. Je me... Mulțumesc, domnule președinte pare foarte bine că pot fi raportat din umbră la raportul domnului Fos după intervenția sa, domnie sale atât de pasionată, rare ori l-am văzut atât de hotărât, uh, cum l-am văzut astăzi. Și ici. Cred că avem nevoie de multe dezbateri, nu doar la Comisia juridică, ci și în grupurile noastre politice, pentru că ar trebui să avem poziții mai bine aliniate, în fine. Eu aș spune că uh, E important să rezolvăm problema confidențialității. Cred că ne dorim cu toții uh, o mai bună protecție a comunicărilor noastre. Uh, cred că suntem cu toții de acord asupra acestei chestiuni. De asemenea, consider că va fi important să asigurăm totuși coerența între diferitele noastre directive și reglementări. ne vom mai ocupa uh, de această chestiune, deci vor mai fi legislații și cred că tocmai comisia noastră este cea care trebuie să vegheze uh, să existe această coerență între diversele regulamente, iată comunicațiile, codul de comunicații electronice și altele. Așadar, e foarte bine că putem uh, lucra la acest dosar și vă, vă, vă mărturisesc că poziția mea personală încă nu e bine stabilită, încă mai am multe semne de întrebare și cred că va fi o muncă foarte interesantă. că nous allons arriver à Da, cred că vom reuși să ajungem la un rezultat pozitiv. Uh, thank you very much. I, I'm uh, wondering... Mulțumesc, spune președintele. Mă întreb și eu care va fi rezultatul discuțiilor. Domnul Andersen acum. Thank you. It's obvious. Mulțumesc. Ce e sigur e că va fi o muncă extrem de interesantă și aș începe mulțumind Comisiei pentru că se ocupă de această chestiune și face o propunere foarte interesantă punctul meu de vedere în legătură cu această propunere e că nu e destul de radicală când e vorba de protecția vieții private și uh, a datelor. Cred că există chestiuni dificil de rezolvat și trebuie să încercăm să găsim un echilibru și sigur va trebui să vorbim despre asta în reuniunile dintre raportorii din umbră. A existat o versiune anterioară a textului. Anul trecut am uh, văzut această versiune din partea comisiei și, practic, cred că era mai bună versiunea anterioară. Poate ar trebui să reveniți la ea. De exemplu, formularea uh, caracterului privat încă din start și nu ca opțiune. Ar fi o îmbunătățire. Vom încerca de să revenim la uh, versiunea inițială. E vorba, sigur, de protecția, respectarea datelor caracter personal, a vieții private, în comunicații și cred că e, deja am revizuit uh, regulamentul GDPR și apoi mai există chestiuni uh, care apar în, uh, încă de mai de mult. În 2002, cred că era din uh, directiva vieții private electronice. <laughs> E deja istoria antică. Cred că ar fi bine să revizuim și această directivă și să facem din ea un regulament. Dar cred că oricum trebuie să facem ceva. Și aș întreba raportorul dacă consideră că ar fi o soluție acceptabilă pentru companii și alți actori de a avea o combinație între GDPR și directiva e-privacy. Poate ar fi o rezolvare uh, dacă i-ar conveni și raportorului which is eyebrow wiggling in the correct way. Cred că aș putea interpreta uh, limbajul non-verbal al raportului ca o aprobare. Dar, în fine, vom vedea. Dar e important să revizuim uh, legislația ca să nu creăm uh, probleme pentru companii, să nu uh, aibă dificultăți în a interpreta legea. Alt uh, lucru important este consimțământul, apoi temeiul juridic uh, e un alt aspect de care trebuie ținut cont. Acum, poate că sunt prea multe cookie-uri, da? Comisia vrea să facă ceva în acest sens. E teribil, totdeauna când intri pe un site trebuie să accepti aceste cookie-uri. Oamenii încep să nu se mai gândească la caracterul privat al datelor trebuie să facem ceva și aici. Comisia propune ceva și anume să corectăm anumite lucruri, să găsim un echilibru. Sigur, ne vom gândi și la asta, dar e clar că trebuie să acționăm. Acum, uh, mai e și problema imposibilității de a avea acces la un site internet. Uh, se condiționează accesul la un website de acceptarea cookie-urilor. Nu-mi place uh, așa ceva, mai ales când e vorba de informații de pe site-uri publice, finanțate cu bani publici. Da, aici probabil că trebuie, putem găsi un consens ca să acționăm apoi Uh, identificarea, trasabilitatea online-offline, când uh, echipamentele, uh, de exemplu, telefoanele inteligente, chiar dacă oamenii nu sunt conectați la internet, ajută la identificarea poziției acestora. Nu sunt convins de asta, dar sunt, sunt convins că vom mai vorbi mult pe viitor despre această propunere. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Vă reamintesc că totuși suntem în criză de timp. Mai avem încă trei puncte importante de discutat și mai avem o jumătate de oră la dispoziție. N-am uh, mai primit vreo cerere de luare de cuvânt pentru punctul numărul 6. Can continue by item number 8. Așadar, putem continua trecând la numărul 8. Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate. Are cuvântul doamna raportoare Virginie Rozier. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte bine că putem avea această dezbatere. E o temă care uh, a avut de-a face cu primii trei ani ai mandatului nostru, pentru că am avut scandalul LuxLeaks uh, în Luxemburg, apoi uh, mm, rolul avertizorilor de integritate, sigur, necesar pentru apărarea interesului general al europenilor și am vorbit direct despre activitatea acestor persoane, apoi am mai avut discuții în legătură cu directiva uh, privitoare la secretul afacerilor, ne-am ocupat și de asta. La inițiativa Parlamentului am introdus un grad de protecție pentru avertizor, dar uh, a apărut foarte clar că e nevoie de o protecție orizontală, mai extinsă. Um, on Da. Știm uh, că există în statele europene situații foarte heterogene în ce privește protejarea avertizorilor de integritate. Doar șase state membre astăzi uh, au un sistem de protecție pentru avertizori. În anumite cazuri această protecție nu este operațională în totalitate. Luxemburg, de exemplu, există protecție, dar totuși au fost condamnați avertizorii care au stat la baza scandalului LuxLeaks. Parlamentul nostru oricum există un consens în dezbaterea noastră și anume că trebuie să protejăm pe avertizorii de integritate și asta vom încerca să facem, încercăm să utilizăm jurisprudența bogată a Curții Europene a Drepturilor Omului pentru că apărarea libertăților publice e o valoare fundamentală la care ținem cu toții. Și aș vrea să supună atenție colegilor, mai ales al puterilor din umbră, un număr de elemente asupra cărora trebuie să ne aplicăm. Uh, mai întâi de toate, cum? Care este statutul unui avertizor de integritate? Am avea aici două obiective. Deci ce anume este un avertizor de integritate? En ne se limitant pas à certains statuts, on doit pouvoir traiter la condition E vorba de salariați, experți, simpli cetățeni, funcționari, angajați din mediul privat, consultanți externi, în fine, trebuie să avem o listă exhaustivă. La plus large posibil, Également, également... Uh, vorbitoarea se întrerupe. Președintele, domnule Fos, vă rog să păsați liniștea sau să continuați afară. Vorbitoarea rea, mulțumesc domnule președinte. Mai avem uh, o altă definiție la care trebuie să mai lucrăm și anume interesul general. Cum caracterizăm interesul general? Uh, cum uh, caracterizăm apărarea interesului general? Deci sunt inițiative care corespund unui beneficiu privat. În fine, trebuie să facem o delimitare clară. O a doua temă cum anume definim ac- acțiunea de avertizare? Cine e responsabil pentru a colecta alertele? Ce se întâmplă mai apoi? Cum uh, permitem accesul la autoritățile competente pentru a garanta și anonimatul avertizorilor de integritate. Deci nu trebuie divulgată integritatea, uh, mă scuzați, identitatea acestora. Acum, totuși, permitem uh, divulgarea pentru mare public, pentru că am văzut că uneori uh, mecanismele acestea nu funcționează și doar când se mobilizează presa și uh, publicul larg, și aici, sigur, jurnaliștii de investigație au un rol important de jucat, deci doar când s-a mobilizat presa, s-au uh, făcut această destăinuiri, dar uh, trebuie și să putem uh, limita utilizările abuzive ale protecției, uh, putem uh, avea cazuri de calomnie, de defăimare, deci uh, trebuie să discutăm, poate că trebuie să avem un organism european independent în domeniu și încă ceva care e natura protecției. Vorbeam despre anonimat, dar trebuie să protejăm uh, și avertizorii de, intenții, de integritate contra unor presiuni, amenințări, represalii, Apoi, raportul de forță poate fi dezechilibrat. Eh, sunt proceduri judiciare, poate fi o singură persoană care să înfrunte niște multinaționale uriașe care au bani să mobilizeze o armată de avocați împotriva acestor avertizori. Deci aici trebuie să um, îi apărăm, să-i susținem pe acești avertizori de integritate, că raportul de forță este foarte dezechilibrat. Și, în fine, se va pune și problema susținerii financiare, pentru că uh, acești, uh, acești avertizori câteodată își pierd locul de muncă, nu mai au uh, posibilitatea de a-și câștiga viața, în fine. E și problema unei susținere financiare, dar trebuie bine caracterizată situația ca să nu există abuzuri. Cu personal, uh, nu prea îmi place ideea unei recompense sau unei remunerații. Vorbim de protecție financiară pentru a asigura uh, traiul persoanei pentru o anumită perioadă limitată de timp. Bun. Dar trebuie de să găsim un consens privitor la marile obiective și principii. E nevoie de o dezbatere serioasă și de aceea e foarte bine că putem avea reuniuni cu raportorii din umbră. Vă stau, desigur, la dispoziție în cele ce urmează. Mulțumesc! Mulțumesc acum următoarea vorbitoare. Thank you, Chair, and uh, thank you, Madame Rosier, for this uh, good introduction. Mulțumesc foarte mult, doamnei de Rosier, pentru această prezentare introductivă. Aș vrea să vă împărtășesc și eu câteva gânduri din perspectivă suedeză pe marginea acestui subiect atât de important. Noi avem un cadru juridic foarte solid pentru uh, a asigura această protecție care vizează și publicul și lucrătorii, dar în special pentru sectorul privat, legislația propusă este binevenită. Însă, forma îmbrăcată este de directivă la nivel inim, care stabilește un nivel minim de protecție la nivelul Uniunii Europene, fără a împiedica statele membre să dea dovadă de mai multă ambiție. De asemenea, este important ca acest text de lege să aibă caracterul unui text orizontal, care să vizeze toate aspectele pieței muncii, apărându-i pe lucrătorii și din sectorul public și din sectorul privat. La ultima reuniune a Comisiei, doamna comisar Iurova a spus că Consiliul nu își dorește o directivă orizontală, dar trebuie ca noi la nivelul Parlamentului să dăm dovadă de consecvență și să susținem această idee. Denunțătorii de conștiință trebuie să aibă dreptul de a denunța neregulile și de a fi apărați. Pe de o parte, nu trebuie nici într-un caz uh, încurajați oamenii să raporteze în mod incorrect pretinse nereguli. Pe de altă parte, bara nu trebuie plasată prea sus ștafeta nu trebuie plasată prea sus. Este un lucru foarte important pentru că numeroase activități ilegale sau un, un numeroase nereguli care se realizează în sectoarele public și privat, în unele cazuri nu sunt considerate ca fiind ilegale. Apoi, uh, Neregulile la locul de muncă, de asemenea, trebuie avute în vedere, trebuie în orice caz asigurată protecția adecvată denunțătorilor de conștiință. Mulțumesc, domnul Chiavedea. Mulțumesc. În sfârșit, după textul privitor la secretul de serviciu, se discută acum despre problema persoanelor care ajută binelui public, care sunt denunțătorii de conștiință. Aș dori să continu pe direcția începută de doamna Vera Rozier. Cred că nu trebuie făcută confuzia între un denunțător de conștiință care lucrează pentru binele public și un delator oarecare care dă dovadă de reacredință. Uneori e foarte greu de stabilit o linie de demarcare și cred că acesta e un subiect extrem de important. În lumea în care trăim, nu cred că trebuie să știm totul despre toată lumea, ci să facem un discern, să discernem foarte clar ce nu, este, ce nu este moral, ce nu este etic din punctul de vedere al responsabilității și tot ce ă, dăunează imaginii democratice pe care ne o facem despre o persoană publică, despre o instituție. Trebuie să avem în vedere situația în care se aduce atingere interesului public, securității și democrației. Și aș vrea să subliniez că trebuie de asemenea pus accentul pe prevenirea corupției, de care Europa, în ciuda valorilor pe care le apără de peste 60 de ani, a știut să se apere mai puțin bine. Multe lucruri uh, pe care voiam și eu să le spun au fost semnalate deja. E vorba de o serie de structuri independente care să asigure verificarea informațiilor, care trebuie de asemenea să rămână confidențiale de-a lungul tratării cauzei și să rămână anonime, pentru că persoanele care uh, sunt, sunt în această situație se expun cu viața lor privată, personală, cu familiile lor. De-al și asistăm la astfel de situații în prezent. V-aș reaminti că, în ciuda cuvintelor frumoase pe care le spune, le rostește Europa, n-a știut să o apere uh, pe denunțătoarea de conștiință care a semnalat uh, acțiunile foarte incorrecte ale Americii față de țările prietene sau mai puțin prietene. Și iată că pe domnul Snowden, nici pe domnul Snowden n-am putut să-l protejăm, se este refugiat acum în ambasada Ecuadorului. Mi se pare că e o situație absolut inacceptabilă. Deci trebuie găsite soluții pentru a, îl, pentru a preveni, pentru a, a, a preveni autorul de, delictului Uh, înainte de divulgarea publică a fraudelor făptuite. Deci cumva să existe un fel de etapizare a sancțiunii. Aș dori de asemenea să se protejeze denunțătorii de conștiință de orice fel de risc. N-am să insist, colegii au vorbit deja despre asta și sunt convins că, fără să discutăm prea mult de subiectul acesta, toată lumea poate fi de acord și că e vorba, indiferent dacă e vorba de viața profesională, privată, familie și așa mai departe locul de muncă și așa mai departe. Apoi ar trebui să existe mecanisme de indemnizare și protecție financiară a celor care își asumă riscul de a uh, lansa astfel de alerte, dar în același timp nu trebuie ca asta să se transforme într-un business. De aceea nu aș uh, fi de acord cu ideea de procent. Gestul trebuie apreciat și nu volumul, nu importanța financiară. Și apoi cum spuneam, ajutoarele acestea financiare ar trebui să fie menite să apere mediul familial al persoanei, care adesea este amenințată și fizic, și financiar, și, în general, uh, din punctul de vedere al reputației. Cam acestea sunt uh, lucrurile pe care le apreciez foarte mult în acest text. Vom vedea dacă și consili, Consiliul uh, își va asuma aceste valori pe care le trâmbițează. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fos. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm replacing again the shadow Mulțumesc, domnule președinte. O înlocuiesc din nou pe raportoarea din umbră Constance Le Grip. Și deci acum intervin în numele său. Doamna Le Grip, ar dori mai întâi să vă reamintească că odată cu directiva privind secretul comercial pentru care a fost raportor, abia atunci, pentru prima dată, instituțiile Uniunii Europene au înțeles că activitățile de denunțare de conștiință trebuie apărate ca atare. Posibilitatea adoptării unui instrument orizontal la nivel european se referă și la identificarea bazei juridice corecte a unui astfel de instrument, motiv pentru care doamna raportor din umbră consideră că se încearcă prin acest uh, raport să se identifice această bază juridică adecvată dacă ea există. În orice caz, doamna Le Grip ar dori să atragă atenția că dispozițiile juridice cu privire la denunțarea de conștiință, așa cum s-a întâmplat în cazul secretului comercial, trebuie abordate cu toată prudența, asigurându-ne că, se, că nu sunt afectate interesele terților. Mulțumesc, domnul Giron. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că deja s-au spus multe lucruri pe care și eu le împărtășesc. Și, de-al atunci când am discutat despre directiva privind secretul comercial, deja am abordat aceste dezbateri și ele revin acum pe marginea unei alte directive, chiar dacă n-au fost mai puțin importante în discuțiile privind textul de lege precedent. E foarte important să înțelegem că protejarea denunțătorilor de conștiință este unul dintre pilonii democrației în secolul 21. Asta pentru că, pe de-o parte, trăim într-o societate din ce în ce mai tehnică și uneori chiar în interiorul structurii ai acces la informații care sunt imposibil de accesat din afară. De aceea, denunțătorii de conștiință sunt într-un fel garanții libertății presei și ai protejării surselor de către jurnaliști, un lucru deosebit de important, pentru că dacă libertatea presei nu este, nu este ca atare în pericol în Europa, libertatea de a încheta, da, este. Deci, anchetă jurnalistică, deci trebuie să-i apărăm pe jurnaliștii care vor efectua de acum încolo anchete pe marginea unor teme deosebit de importante. Așadar, Aș dori să mai insist asupra faptului că, desigur, nu este nu suntem în situația de a legifera cu privire la remunerarea sau nu a avertizorilor de conștiință, ci de a-i proteja. Asta trebuie să reglementăm noi, și anume că oamenii aceștia trebuie să poată vorbi liber, așa cum în anumite întreprinderi sunt protejați sindicaliștii, sunt protejați aceia care apără interesele colective, care nu pot fi urmăriți în instanță pentru asta. Deci important aici este să înțelegem că apărându-i pe denunțătorii de conștiință, apărăm de fapt interesul general, pentru că ei fac asta cu riscul propriului loc de muncă pentru, și mai mult decât atât uneori, pentru apărarea binelui public și al democrației. Apoi, problema caracterului transversal, temeiul juridic și acestea sunt fără îndoială subiecte pe care nu le putem ignora. Dar am toată încrederea în Virginie și în toți raportorii din umbră că textul acesta este în mâini bune, este pe mâini bune și sunt convins că el va reprezenta o miză fundamentală pentru anii care vin. Mulțumesc, văd că nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Ba da, doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în cadrul Comisiei uh, și nu numai, în Parlamentul, în Parlamentul European în general, lumea este de acord că e nevoie de acest text de lege. Voiam doar să mai semnalez o chestiune cu privire la, demar- uh, cu privire la uh, diferențierea dintre avertizorii de conștiință uh, de bună credință și delatorii care sunt de rea credință. riscăm să venim cu dispoziții în acest sens care să fie în dezavantajul avertizorilor de conștiință. Să, ne, să nu uităm ce se întâmplă în fața unei instanțe. În instanță va trebui ca ei să vină să demonstreze că au avut intenții bune atunci când au dezvăluit informațiile respective. Și cu fără îndoială că atunci uh, angajatorul lor va veni cu, toate, cu tot uh, arsenalul să demonstreze că nu e adevărat și că de fapt avea, dor, aveau rele intenții și că voiau să distrugă firma. Și chiar dacă, ar, dacă denunțătorii de conștiință au intenții bune, simplu fapt că ajungi în instanță e, e un lucru pe care vrei să le viți întotdeauna. Pentru că trebuie să te supui unor anchete, uh, în fața instanței uh, partea opusă încearcă să te discrediteze și de aceea v-aș atrage atenția asupra plusvalorii unei astfel de uh, demarcări din, efectuate în textul de lege. Eu cred că nu motivele pentru care uh, denunțătorii de conștiință aduc înaintea publicului informațiile respective, ci care este cu adevărat uh, valoarea lor, valoarea informațiilor dezvăluite pentru binele public. Cred că asta este important și nu intenția persoanei care le-a adus în spațiul public. Mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost ultima intervenție pe acest punct. Continuăm așadar cu punctul 9 de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu privire la detașarea lucrătorilor. Doamna Iute Güteland, aveți cuvântul. Mulțumesc. Acesta este al doilea schimb de opinii. Am discutat uh, în cadrul comisiei deja și cu altă ocazie despre detașarea lucrătorilor. Votul e prevăzut pentru mâine și în vederea acestuia vreau să vă împărtășesc câteva idei pe care le consider foarte importante pe marginea acestui aviz. Trebuie să acordăm atenție în special principalelor, probleme, principalelor motive pentru care venim cu dispoziții pentru detașarea lucrătorilor. De asemenea, trebuie asigurat echilibrul corect între promovarea libertății de furnizare a serviciilor și dreptul la protecție a lucrătorilor detașați. În propunerea sa, Comisia deja a identificat acest dublu obiectiv, însă a considerat că trebuie să fie extinsă ă, politica ă, dacă se va reuși asigurarea acestui echilibru. Apoi, piața internă nu poate funcționa decât dacă se iau măsuri pentru a se asigura durabilitatea și sustenabilitatea socială. Prestarea de servicii la nivel transfrontalier și protejarea lucrătorilor nu sunt chestiuni care se opun, ci sunt condiții reciproce pentru buna funcționare a pieței interne. Ca tare, în calitate de raportor pe marginea acestui aviz, eu nu propun eliminarea actualului temei juridic articolul 53 alinatul 1 și respectiv articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la libertatea de prestare a serviciilor, pe care se bazează actuala directivă, ci vreau să se adauge articolele 51 și 53 A și B, 1 A și B, și 153 2. 153 1 A și B și 153 2 privitoare la politicile sociale. Dacă nu se va întâmpla așa, obiectivul Comisiei de a se asigura echilibru între furnizarea de servicii și protejarea drepturilor lucrătorilor nu va fi foarte ușor de realizat în viitoarea jurisprudență a Curții Europene de Justiție. Cu excepția cazului în care vom veni cu un dublu temei juridic. În al treilea rând, anumite întreprinderi recurg la dumpingul social pentru a-și reduce costul muncii și exploatează forța de muncă ca o forță de muncă ieftină. Știm că așa stau lucrurile în prezent, dar dacă adăugăm ca temei juridic articolul 153a și b și 2 la această directivă ca temei juridic, va, asta va spori responsabilitatea întreprinderilor, asigurând atât creșterea socială, cât și promovarea detașării lucrătorilor cu principiul plată egală la muncă egală, asigurând aceleași standarde în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Cavada. Mulțumesc, după cum știe toată lumea, acesta e un subiect sensibil. Comisia pentru afaceri juridice are de jucat un rol fundamental în acest dosar pentru a se asigura că textul final care va fi adoptat să poată fi aplicat Asta ar fi un progres real, înspăimântându-i mai puțin pe lucrătorii din țările ai căror cetățeni sunt. Dacă vorbim pe de o parte de armonizare și pe de altă parte de reglementare la minimum, cum vor putea să-și transpună statele membre în textele lor de lege această reglementare a Uniunii Europene în condiții optime? Asta e întrebarea la care trebuie să găsim un răspuns. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează clar că dacă se urmărește un dublu obiectiv printr-o propunere, atunci ambele componente ale obiectivului trebuie să fie pe picior de egalitate. În cazul în care unul dintre aspecte capătă un caracter preponderent, lăsându-l pe celălalt în urmă, atunci e nevoie de optarea pentru o bază juridică unică, care a și determinat propunerea și stă în centrul acesteia. Baza juridică pentru lucrătorii detașați are drept scop libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii care vizează chiar activitatea noastră, ce se așteaptă de la noi. Competența nu este, competența nu este însă aceeași atunci când vorbim de politici sociale sau când vorbim de libertatea de stabilire sau de prestarea serviciilor. O altă problemă o reprezintă articolul 154 propus de comisie, da, temei juridic și care nu prevede niciun fel de consultare cu părțile sociale. Pentru asta ar trebui să-i adăugăm articolul 153 privind politicile sociale din TFUE. Comisia ar trebui să prevadă și consultarea partenerilor sociali pe marginea acestei proceduri și dacă această uh, condiție nu a fost îndeplinită, nu vom putea vota acest text. În același timp trebuie să înțelegem că faptul că am alege să adăugăm un al doilea temei juridic ar însemna să readucem propunerea în fața comisiei și poate că așa trebuie, dar asta e situația, să știți. Dacă se adaugă un temei juridic, trebuie să readucem textul în fața comisiei. Eu personal n-aș vrea să blocăm textul acesta, fiindcă în statele membre dezbaterea este întoi. toi și e foarte aprinsă. În același timp, trebuie să înțelegem cu toții că suntem într-un moment în care Europa trebuie să devină în mai mare măsură o Europa socială și umană. Și nu consider că putem ignora analizarea textului sub cele două unghiuri la care m-am referit. Această directivă necesită mai multă transparență, mai multă egalitate a drepturilor între lucrători și din acest punct de vedere, textul merge în direcția corectă, așadar eu consider că susținerea unei poziții care avea drept obiectiv doar buna funcționare a pieței unică nu ar fi foarte bine văzută de concetățenii noștri, pa chiar, cred eu, din potrivă în situația de față. Așadar, sunt de părere că trebuie să ne pronunțăm în favoarea extinderii temeiului juridic și nouă, europarlamentarilor, ne revine sarcina să deschidem acest drum. Va trebui așadar să ne asumăm răspunderea și să identificăm în textul acesta echilibrul care să permită abordarea în mod egal a celor două baze, a celor două temeiuri juridice pe care, la momentul potrivit, această directivă nu le va putea ignora. Cam acestea sunt, după părerea mea, domnule președinte, unghiurile sub care va trebui să lucrăm. Mulțumesc foarte mult și acum voi deschide dezbaterea rugându-vă să fiți cât mai succinți, fiindcă este aproape ora 5. Domnul Foss. Vielen Dank. Die EVP wird die Erweiterung... Mulțumesc foarte mult. PPE-ul nu ar susține extinderea sferei de aplicare din mai multe motive. Credem că simplificarea serviciilor transfrontaliere și detașării lucrătorilor este o problemă secundară aici și termenul juridic va fi întotdeauna definit de uh, principalul scop al textului juridic. Credem că există mai multe probleme aici s-ar pierde natura pieței interne. Avem senzația că standardele minime fie vor fi crescute, fie vor fi scăzute în statele membre după voia lor. Și scopul aici nu este să încercăm să schimbăm ceva din punctul de vedere al drepturilor sociale. Scopul este să identificăm care state membre ar trebui să-și aplice legislația privind securitatea socială. E singurul lucru despre care discutăm aici. La 153 avem o problemă de subsidiaritate. Vorbim despre o competență a statului membru. Și cred că dacă uh, luăm aici un temei juridic greșit, atunci punem uh, sub semnul întrebării uh, și periclităm întregul text. Pentru că nu vorbim doar despre temeiul juridic în țara respectivă, ci vorbim despre temeiul juridic ca element de construcție, dacă vreți. Și uh, cu un temei juridic greșit, întregul text s-ar putea duce de râpă. Iar domnul Cavada a spus un lucru foarte bun. Dacă se extinde temeiul juridic, trebuie să reîncepi întregul proces. Pentru că atunci trebuie să te asiguri că partenerii sociali sunt implicați. Și acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Mulțumesc. Doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult. Cred că acest amendament la directiva privind detașarea lucrătorilor este unul dintre cele mai uh, importante atunci când vorbim despre acceptabilitatea liberei circulației a lucrătorilor în Uniune și modul în care vom uh, rezolva lucrurile va avea un impact uriaș uh, asupra încrederii de care se va bucura Uniunea în rândul cetățenilor. Pentru că am uh, avut multe situații în care reduceam lucrurile la cel mai mic numitor comun. Și cred că trebuie să ne gândim foarte serios la extinderea temeiului juridic, așa cum a propus raportorul nostru. Grupul meu ar susține, deci, extinderea temeiului juridic și la articolele în ceea ce privește protecția drepturilor lucrătorilor. Evident, lucrurile trebuie analizate Nu sunt sigură că trebuie să o luăm de la început și să pierdem atât de mult timp, dar uh, trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie pentru a nu avea consecințe negative. Uh, thank you, Mr. Sayer. Thank you very much, Chairman. Uh... Mulțumesc. Raportul inițial și uh, legislația, raportul Cavada, are deja nenumărate elemente care nu se bucură de consens, nici în această comisie, nici în alte comisii. Și în statele membre există o dezbatere extinsă pe tema asta. Să extindem uh, temeiul juridic pentru această legislație nu ar face decât să declanșeze dezbateri și mai puternice, pentru că ar deschide gama de divergențe. Și cred că din punctul de vedere al Parlamentului nu este înțelept să facem acest lucru. De asemenea, intenția inițială, așa cum a spus și colegul Fos, este să dăm o mână de ajutor. Nu sunt uh, de acord că întotdeauna Comisia a clarificat lucrurile în text. Dar scopul nostru este să facilităm libertatea de a oferi servicii în Uniunea Europeană. Dacă adăugăm și alte elemente, cum ar fi articolul 153.2 și altele, asta creează complicații în plus. Și ceea ce discutăm aici este o solicitare a Comisiei Amplă, care ne-a cerut, ne-a întrebat dacă considerăm necesar să extindem temeiul juridic aici. Există un element ascuns în întrebarea lor, la care trebuie să ne gândim. Dacă vor să adauge elemente originale la legislația, ă, elemente suplimentare la legislația propusă de comisie, care merg mai departe decât temeiul juridic existent. Dar întrebarea lor uh, oficială a fost doar dacă temeiul juridic este suficient pentru acest uh, text legislativ. Și din acest punct de vedere, nu cred și nu recomand Comisiei Jurii, care este expertul juridic, dacă vreți, în acest uh, domeniu, să răspundă la întrebări ipotetice pe această temă. Pentru că ei au pus o întrebare de natură generală. Și apoi în legătură cu amendamentele propuse. Aceste amendamente au ridicat întrebarea temeiului juridic, problema temeiului juridic. Și dacă se va întâmpla așa, atunci putem răspunde la întrebare, dar să răspundem la o întrebare ipotetică nu mi se pare uh, o decizie înțeleaptă, pentru că nu putem răspunde noi, Comisia Juridică, la o întrebare implicită. Uh, care de fapt nu a fost adresată în mod uh, expres. Și nu ar trebui să spunem că temeiul juridic ar trebui să fie extins. Pentru că putem fi siguri că temeiul juridic pentru textul propus de comisie este suficient. Și serviciul juridic a confirmat acest lucru în notele sale. Deci, din acest punct de vedere, din punct de vedere juridic și într-o perspectivă simplistă, în numele Comisiei Jurii n-ar trebui să ne ocupăm de asta. Am spus de la început că acest lucru ar putea crea uh, probleme grave și niște limitări disproporționate pentru li mișcarea liberă a, a serviciilor, ceea ce intră în contradicție cu intenția legislației. Și tocmai așa o să ajungem la complicații. Dar în acest moment nici n-ar trebui să ne gândim la asta. Pentru că asta ar trebui discutat la raportul Cavada. În conformitate cu textul actual, nu văd niciun motiv să extindem temeiul juridic. Și noi, Comisia Juria, trebuie să respectăm acest lucru. Dacă ni se adresează alte întrebări, putem răspunde la acelea, dar la aceasta n-ar trebui să răspundem. Mulțumesc. Mr. Anderson. Domnul Anderson. Thank you. As um, Mrs. Good... Mulțumesc. Așa cum uh, a explicat deja doamna Guteland, vorbim despre extinderea temeiului juridic pentru a acoperi ambele scopuri ale acestui uh, text. Atât libertatea de servicii, cât și serviciile sociale, care ar trebui să fie reflectate în temeiul juridic. Dacă citim uh, avizul juridic care ne-a fost uh, oferit, acesta explică, după părerea mea, că asta este cea mai corectă modalitate de a acționa. Și este ceea ce trebuie să facem. Deci o susțin pe raportoare. Ok. Uh, this seems to be... Bun. Se pare că am ajuns la finalul listei de intervenienți. King, uh, so thereby I... Astfel încât închid această dezbatere și vă informez că punctul 10 va fi și el amânat, având în vedere că suntem în întârziere, precum și votul uh, pe care l-am amânat deja, deci votul de la punctul 29. Cu permisiunea dumneavoastră o să trecem acum direct la punctul 15, Dar înainte de asta, îi rog pe toți cei care nu au dreptul să fie prezenți în sală la reuniunea cu ușile închise să plece din sală. Mulțumesc.